Uh, the relationship between Europe and the ISB is strategically important, I think, to both. Relația dintre Europa și ISB este importantă din punct de vedere strategic. Europa a investit foarte mult capital financiar și politic în decizia de a adopta IFRS în 2005 și ISB este pe drumul spre a deveni o autoritate globală în materie de standarde. Parlamentul European a susținut adoptarea, adoptarea AFRS uh, cu o majoritate de peste 400 de voturi. Parlamentul a dorit ca AFRS să devină standardul uh, de contabilitate în lume. Uh, multe state au aderat la acest sistem între timp. Din ce în ce mai multe state au a, ales să urmeze exemplul Europei. Aproape toată America Latină și Canada au adoptat sistemul. În Asia, Oceania, Australia, Noua Zeelandă, Corea, Hong Kong și Singapore. Aceste state sunt sau vor adopta standardul. Japonia deja permite unor companii interne să trimită rapoartele folosind IFRS și China este foarte aproape de convergență. Uh, Africa de Sud și Israelul sunt și ele state care au adoptat sistemul. În Europa și în afara Uniunii, Turcia a adoptat standardele pe deplin și Rusia este aproape de adoptare. Majoritatea statelor G20 sunt, au adoptat sistemul AFRS. Și G20, ca grup, susține convergența standardelor de contabilitate către un standard global. După cum știți, Comisia Activelor și uh, Schimburilor Mobiliare va decide Uh, în curând dacă se includă acest sistem în regimul de raportare financiară. Uh, este o decizie dificilă pentru Statele Unite, însă sunt uh, optimist că există posibilitatea unei decizie, decizii pozitive. O decizie negativă care nu este așteptată ar fi o dezamăgire majoră după atât timp cât am investit în munca de convergență o asemenea decizie ar întârzia progresul nostru pentru că multe state așteaptă să vadă ce fac Statele Unite, state cum ar fi Japonia, India sau China. Ar, ar putea să apară așadar întârzieri majore în munca noastră, însă deja impulsul acum, AFRS este atât de puternic încât uh, nu mai poate fi dat înapoi. Și Uniunea Europeană a jucat un rol extrem de important aici. Am văzut un progres remarcabil în mai puțin de 10 ani și strategia Europei de a fi un lider internațional în ceea ce privește raportarea financiară a fost consolidată. Însă, nu înseamnă că noi, IASP-ul, putem să ne mulțumim cu susținerea europeană. De aceea lucrăm asupra dezvoltării de noi standarde. Am dezvoltat relații puternice cu EFRAG și cu Comisia. Ne consultăm cu organizațiile de standardizare din statele membre și căutăm uh, opiniile investitorilor, eh, grupurilor care îi reprezintă pe investitorii europeni. În ciuda acestui dialog foarte frecvent și intens, vor exista și dezacorduri. Europa eh, este eh, interesată de problemele europene și IASB trebuie să țină cont de opiniile tuturor la nivel mondial. Și chiar în interiorul Europei există dezacorduri în ceea ce privește contabilitatea între diverse state membre. Activitățile noastre de stabilire de standarde se bazează pe uh, judecăți uh, bine informate Uh, precedate de o supraveghere și de un proces uh, foarte clar. Vom continua să uh, creștem, să, susținem sentimentul de încredere în piață, de aceea noi, ca un organism de standardizare independent, trebuie să vă răspundem la încredere. Suntem independenți, însă nu suntem, nu plutim într-un vid. În legătură cu criza financiară și standardele de contabilitate, acest subiect merită mai mult timp decât mi s-a acordat aici, însă cred că contextul aici este foarte important criza financiară a fost provocată de către dispariție, dispariția standardelor economice și eșecul uh, politicilor financiare. Acest eșec a permis un riscului să crească uh, neobservat până când a fost uh, prea târziu. În unele state, transparența a fost insuficientă pentru investitori. În multe cazuri, și este de necrezut că s-a putut întâmpla așa ceva, nu put, ne putem permite ca acest lucru să se repete în viitor. Și raportarea financiară are un rol foarte important, pentru că uh, transparența poate să asigure standarde mai bune. Cel mai mare nivel de transparență uh, le permit uh, analiștilor să vadă care este poziția financiară a unei companii. Și transparența este cea mai mare contribuție pe care și-o pot, poate aduce profesia de contabil la funcționarea piețelor financiare. Transparența este o condiție indispensabilă stabilității financiare pe termen lung. Fără aceasta, Uh, stabilitatea reprezintă doar o fațadă um, pentru, în, um, în, urm, în spatele căreia riscurile cresc până este prea târziu. Transparența nu ne arată întotdeauna lucruri frumoase. Volatilitatea actuală are rădăcini adânci. Președintele Deutsche Bank a spus că volatilitatea este noua normalitate și cred că uh, au, s-au terminat zilele, s-a, a luat sfârșit epoca activelor fără riscuri. Această epocă s-a terminat dacă cumva a existat vreodată. Dacă volatilitatea este noua normalitate, cum trebuie să răspundem noi. Trebuie să îi protejăm artificial pe investitori de, volatil, de volatilitate sau ar trebui să încercăm să descriem cât mai transparent și cât mai corect ceea ce se întâmplă. Majoritatea celor cu care vorbesc uh, cred că uh, contabilii trebuie să spună lucrurilor pe nume. să nu încercăm să um, să creionăm o imagine frumoasă. Dacă împăratul nu poartă haine, noi trebuie să revelăm acest lucru chiar dacă nu ne place. Însă, există o excepție. Dacă le cerem contabililor adevărul, acel, acest lucru este un aspect, însă uh, contabilitatea nu trebuie să devină în ea însăși o sursă de volabilitate economică. Din, aceea, din acest motiv, EASP a rămas întotdeauna pragmatic în legătură cu tehnicile de măsurare. Noi știm că nu există întotdeauna un singur răspuns corect și de aceea am folosit o abordare în care am folosit mai multe măsurători. Am combinat costul X istoric cu valoarea corectă. De aceea, recent am încheiat reforma standardului de măsurare pentru valoarea corectă, care are uh, influența asupra piețelor nelichide. Și de aceea continuăm cu precauție să reformăm uh, contabilitatea instrumentelor financiare. Noi, noile reguli cu privire la uh, conturile hedge vor împiedica volatilitatea artificială. Uh, așadar, Contabilitatea nu trebuie să ascundă volatilitatea, însă în același timp nu trebuie să, să reprezintă o sursă de volatilitate. Pentru a încheia, vă mulțumesc pentru atenție. Este clar că uh, acest, această epocă este una foarte interesantă. Trebuie să conlucrăm pentru a rezolva majoritatea problemelor adânci din sistemul financiar. Mă angajez în fața dumneavoastră că IASB va continua să lucreze în cooperare cu Europa și comis, împreună cu Comisia și Parlamentul European. Vom căuta să avem uh, mai multe legături mai multă comunicare și să jucăm uh, un rol în uh, consolidarea încrederii investitorilor în piețe. Uh, și sunt sigur că aveți multe întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă rog să ridicați mâna. Wolf, vrei să intervii? Ja, Herr Hoher, zunächst einmal möchte ich mich da, domnule Hoefost, vă mulțumesc în primul și în primul rând pentru că ați venit astăzi la noi. Știți, probabil că relațiile uh, Parlamentului cu IASB nu au fost ceea ce ne doream noi, cel puțin în trecut. Ne-am dorit ca pe viitor uh, dialogul dintre noi să fie mai puternic. Mi se pare în momentul de față că IASB este prea puternic legat de partea americană și nu ține neapărat uh, cont de uh, dorințele europene. Poate că am înțeles eu uh, greșit situația, tocmai din cauza dialogului deloc frecvent pe care l-am purtat. În al doilea rând, uh, aveți dreptate în momentul în care spuneți că IAB, IASB este puternic susținut de către americani. Da, într-adevăr, am auzit asta de multe ori în trecut și uh, în final această situație ne-a displăcut. Și acum dați-mi voie să pun o întrebare tehnică pentru că este o întrebare foarte tehnică, poate că nu puteți oferi un răspuns concret. Însă, în iunie 2010, IASB a, prezi- a prezentat un uh, proiect care se numea Venituri din contacte cu clienți. În acest uh, standard prezentat de dumneavoastră se stabilea se stabileau noi reguli menite a uh, a ajuta la colectarea impozitelor și stabilirea impozitelor, astfel încât acestea să fie ușor comparabile între domeniile din care provin respectivele uh, companii. Uh, colegii din Germania și din Spania, care sunt uh, foarte buni experți în domeniul telecomunicațiilor, susțin că acest standard este complet greșit. Văd că și colegul francez este de acord cu, mine se deschid prin aceste noi reglementări ale dumneavoastră do- uh, o serie de noi posibilități de fraudă. Această situație, bineînțeles că nu era dorită de către dumneavoastră, mai mult ca sigur. Se prea poartă ca, în cazul acesta al domeniului uh, telecomunicațiilor, uh, companiile să ofere con- Uh, clienților uh, telefoane mobile la un anumit uh, preț, un anumit preț care trebuie să fie imediat inclus în, în contabilitate și nu amortizat pe parcurs. Ei bine, sper că, că m-ați înțeles și dați-mi voie să vă întreb cum credeți că această problemă ar putea fi rezolvată. Thank you very much, Herr Klintz, for... Vă mulțumesc foarte mult, domnule Klintz. Suntem dominați de către anglosaxoni cel puțin președintele nu e anglosaxon. Da, mulți dintre colegii mei sunt uh, anglosaxoni și nu sunt deloc răi. Iar dacă vă uitați la modul în care suntem organizați, suntem 135 de colaboratori și veți vedea că suntem foarte multiculturali. Avem uh, colaboratori din întreaga lume și uh, nu ne vedem uh, ca reprezentanți ai unor state naționale. Avem un personal foarte entuziast care își dorește un singur lucru, și anume să protejeze interesele investitorilor. Iar majoritatea investitorilor nu sunt oameni care vor neapărat să se îmbogățească, ci sunt și uh, oameni simpli care au uh, depus fonduri în fonduri de pensie. Uh, Trebuie să fiu uh, optimist în ceea ce privește intervențiile IASB. Eu cred că America ar, uh, ar trebui să intre, în, să intre la bord, să devină din ce în ce mai transparentă, pentru că multe dintre fondurile investite în întreaga lume sunt, uh, provin din uh, Statele Unite ale Americii. Uh, Statele Unite a fost întotdeauna foarte importantă în ceea ce privește stabilirea regulilor contabile. Bineînțeles că uh, Statele Unite va trebui să ia o decizie clară cât mai curând cu putință. Iar uh, EACC mi-a spus uh, întotdeauna că această decizie va fi luată la, în curând. În ceea ce privește standardele de recunoaștere a veniturilor. Știți că am devenit președinte foarte de curând și una dintre primele ședințe pe care le-am avut se referea tocmai la această temă și la domeniul telecomunicațiilor. Într-adevăr, Mulți clienți, în momentul în care încheie un contract cu o companie, un operator de telefonie mobilă, primește, primesc un telefon gratuit. Și nimeni nu crede totuși că telefonul respectiv este gratuit. E vorba acolo des, despre un uh, contract, un contract care se încheie pe o anumită perioadă de timp și fiecare client știe că va rambursa respectivul aparat mon, uh, mobil. E ca o vânzare în rate. Dacă vânzarea este făcută, atunci vânzarea trebuie să fie recunoscută și nimeni nu trebuie să se uh, prefacă că respectivul aparat mo- mobil, telefon mobil este gratuit. Bineînțeles, standardele merg mult mai departe de atât, însă noi nu credem că uh, adevărul economic este într-adevăr bine reprezentat în cazul în care uh, se susține că respectivul aparat a fost oferit uh, gratuit. Acestea fiind spuse, standardul respectiv va fi uh, uh, din nou discutat, toată lumea îl va uh, analiza și sunt sigur că vom discuta din nou cu, și cu industria telecomunicațiilor. Dacă acest domeniu va veni cu argumente fabuloase în sprijina acțiunilor sale, dacă ne arată că acele aparate mobile sunt într-adevăr uh, gratuite, atunci poate că ne vom regândi standardele. Jean-Paul, ai o întrebare? Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru a completa întrebarea lui Wolf Klintz, pe care vreau să o pun și eu. Aș dori să spun că este bine să avem norme, dar, dar acestea trebuie să fie și utile. Și aici nu mi se pare că sunt extrem de utile. Însă mi-aduc aminte de argumentul utilizat la norma ES 17, unde se spunea că orice sumă uh, de, care reprezenta o chirie uh, uh, erau contabilizate în totalitate și acest lucru transforma bilanțul total. Însă, mi s-a răspuns uh, că asta fac agențiile de notare atunci când evaluează o societate comercială. Nu se ține cont de o cheltuială care este una normală. Însă e necesar să ne complicăm situația uh, pentru a face plăcere agențiile de, agențiilor de notare. Pentru că nu există pentru că, de exemplu, uh, în cazul agențiilor societăților telefonice, nu există un preț de, de piață un, pentru un telefon. Dacă ne uităm la prețurile telefoanelor din pachetele de fidelizare, înseamnă că prețurile sunt extrem de diferite de la un loc la altul. Așadar, este util economic pentru transparență sau să să facem asemenea, sau este vorba de pure exerciții contabile care nu uh, servesc la nimic pentru că anticipează venituri care nu vor fi perceput, percepute de agenție sau uh, operator dacă clientul reziliază contractul înainte de termen. Uh, întrebarea mea este destul de complexă, însă uh, este un exemplu de lucruri simple care de fapt, compl- complică lucrurile mai mult decât ajută. True, that's the... Dacă e într-adevăr adevărat faptul că clientul își poate anula contractul cu uh, operatorul de telefonie mobilă în următoarea zi, uh, lucru care nu se întâmplă, întâmplă în momentul de față, atunci cred că acest tip de afacere va înceta să mai aibă loc nu există nicio companie care va oferi în continuare pe gratis respectivele aparate, pentru că e o procedură mult prea riscantă. Nu știu dacă această, re, această reglementare va fi propusă de Parlamentul European, însă dacă ea va fi propusă, cu siguranță va rezolva problema contabilă. Faptul că există atât de multe prețuri diferite, spre exemplu, dacă cumpărați un iPad pe piață, atunci uh, clientul știe clar care este uh, prețul mediu, care este uh, produsul mai scump, care este cel mai ieftin. Însă, când vine vorba despre prețurile telefoanelor mobile, acestea sunt foarte, foarte diferite și se reflectă și la nivel de contabilitate. În ceea ce privește leasingul, creăm sau lucrăm la un standard privind leasingul. Dacă ne uităm la ultimele scandaluri uh, contabile, ne dăm seama că acestea implicau întotdeauna uh, date um, sau o contabilitate paralelă. Există o serie de probleme pe care companiile încearcă să le ascundă de pe bilanțul lor. Uh, au, au uh, existat o serie de cheltuieli, venituri care erau uh, eliminate de pe bilanțul oficial. Noi considerăm că dacă e să ne gândim la toate afacerile de mare anvergură și, spre exemplu, uh, contractele de leasing sunt astfel de contracte, e bine, atunci toate acestea trebuie să fie incluse cât se poate declar negru pe alb pe, în bilanț. Asta ne dorim noi. Bineînțeles, companiilor nu le place atitudinea noastră, îi înțeleg prea bine, pentru că probabil nou regulament le va schimba, va duce la schimbarea administrației lor, însă noi considerăm, alături de alți actori de pe piață, că aceste informații trebuie să fie transparente. Modul în care în momentul de față oferim uh, informații sau companiile oferă uh, informații este eronat. câteva comentarii legate de lucrurile pe care le-ați menționat. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, spuneam că luăm legătura cu partenerii americani. americani. Trebuie să spun în acest context că sunt uh, mai puțin uh, optimistă când vine vorba de IFRS și uh, Statele Unite ale Americii. Eu nu cred că prea curând Statele Unite va implementa aceste standarde de raportare internaționale. Uh, acum discută despre folosirea celor două sisteme, sistemul IFRS și sistemul lor, în paralel pentru o oarecare perioadă de timp. Da, nu se știe, nu știu exact dacă informațiile mele sunt uh, adevărate, însă, sincer, tind să cred că sunt. Dar când vine vorba despre telefoane mobile sau alte domenii, în special atunci când vine vorba despre companii mici, dar nu doar mici, americanii își pun întrebarea de ce modul în care sunt tratate uh, conturile uh, nu poate să uh, fie în, să reflecte intrările și ieșirile. Eu cred că există modalități care și măsuri care pot uh, să fie folosite pentru ca în cazul achiziției de telefon, telefoane mobile, spre exemplu, uh, fondurile, prețul să se raporteze în timp uh, treptat. Nu sunteți de acord cu mine? Eu cred că metoda pe care o folosim acum se apropie foarte mult de standardul pe care dorim să-l atingem în ceea ce privește leasingul. Noi încercăm să arătăm realitatea economică cât mai bine cu putință. Însă, în momentul în care clientul primește aparatul mobil, telefonul mobil, el își asumă obligația de a-l achita pe o perioadă de, într-o perioadă de 1-2 ani uh, cu ajutorul unor taxe impuse. În Regatul Unit, spre exemplu, uh, pot fi încheiate contracte cu primire de telefon sau fără. Și dacă vă uitați la diferența de preț între cele două tipuri de con- uh, contracte, aceasta este mare și reflectă practic pra- prețul propriu-zis al aparatului de telefonie mobilă. În momentul însă în care Uh, clienții au posibilitatea de a anula contractul încheiat a doua zi după ce a fost încheiat, eu sunt sigur că nu va mai exista nicio discrepanță între realitatea economică și practicile folosite. În ceea ce privește Statele Unite, știu că tonul discuțiilor diferă în funcție de interlocutori. Eu în continuare cred că decizia americană va fi una pozitivă. De ce? Pentru că SUA a investit foarte mult în IASB, în standardele noastre și dacă decizia lor ar fi una negativă, atunci e clar că și-ar pierde influența asupra IFRS. Și, în mod evident, această situație nu este în uh, favoarea Statelor Unite ale Americii. Investitorii americani unde pot ei să meargă? piețele americane nu sunt neapărat uh, uh, roz, nu arată neapărat roz în momentul de față, prin urmare investitorii americani trebuie să meargă pe piețele statelor în curs de dezvoltare și pentru a face lucrul acesta trebuie să se bazeze pe uh, raportarea financiară specifică a celor piețe. De fapt, uh, IASB a fost uh, creată după criza din Asia, din anii 80, uh, anii 90, când s-a, ajuns la concluzia că standardele de finanțare nu sunt uh, deloc armonizate și nu sunt deloc în favoarea sau nu sunt suficient de transparente. Deci, prin urmare, eu cred că Statele Unite ale Americii își doresc să-și protejeze propriile interese și vor lua decizia cea bună într-un final. Mulțumesc, Sven. Yeah, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru participare. Eu am două întrebări scurte și foarte concrete. În primul rând, în ceea ce privește uh, statutul, proiectul de statut al IFRS, în propunere s-a eliminat menționarea interesului public din partea comisiei a fost o întrebare în care se spunea că aceasta este o modificare esențială care nu e neapărat una de dorit, fiindcă rezultatele respective sunt de majoritatea cazurilor de interes public și dacă se renunță la menționarea interesului public, nu e o evoluție de dorit. Aș vrea să știu ce părere aveți cât de departe s-a ajuns în procesul consultativ pe acest aspect. O a doua întrebare se referă la unul dintre subiectele mele favorite și anume raportarea ă, punctuală pentru fiecare țară. Cred că doamna președintă și aștepta această întrebare. Am avut o discuție foarte interesantă pe acest subiect în 2009 cu domnul Tweedy, predecesorul dumneavoastră, care a făcut o serie de comentarii. Pe de altă parte, Parlamentul, prin comisia noastră și în plenară, a adoptat o atitudine pozitivă față de această raportare țară cu țară. Doamna Jolie, președintele Comisiei pentru Dezvoltare, împreună cu mine, i-am scris o scrisoare domnului Tuidi cerând uh, o serie de clarificări după intervenția sa aici. Din păcate, n-am primit un răspuns, lucru care mi se pare un pic bizar, fiindcă Asta este ceea ce duce la unele dintre probleme, uh, și anume comunicarea care ar trebui să existe cu Parlamentul care este ales de cetățeni. Dacă se pun întrebări, trebuie să se dea răspunsuri. De aceea aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește implementarea raportării țară cu țară în IFRS. O să vă transmit scrisoarea pe care am scris-o predecesorului dumneavoastră și sper să primim și un răspuns în scris. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Guild. Întâi de toate, nu este adevărat, cred, că în documentul nostru strategic a fost eliminată menționarea responsabilizării, responsabilității față de public. dați-mi voie să vă garantez că eu, majoritatea vieții mele, am lucrat pentru interesul publicului și sunt convins că fac acest lucru și acum. Ce înseamnă interesul public? În sensul um, redus al termenului, este protecția intereselor investitorilor, fiindcă ei sunt prima, în primul rând uh, factorii care ne interesează pe noi, trebuie să uh, se poată baza pe cifrele pe care le primeze la companiile în care au investit, deci ăsta reprezintă primul nostru factor de interes, dar economiile de piață nu pot să trăiască doar pe bază de reguli, trebuie să existe și încredere. Și activitatea noastră este foarte importantă pentru a promova încrederea în economiile noastre de piață. În acest sens, raportarea financiară de încredere este exact piatra de temelie a acestei încrederi care există în economiile de piață. Deci, activitatea noastră are o conotație de interes public foarte mare și se va regăsi și în continuare în documentele noastre strategice ca atare. Raportarea țară cu țară, nu am așa multă experiență în acest domeniu, știu că există Aștept cu nerăbdare scrisoarea și mă voi asigura personal că veți primi un răspuns. De asemenea, știu că tocmai am publicat un document consultativ privind viitoarea noastră agendă. Subiectul este menționat, vrem să primim un răspuns uh, și anume ce se așteaptă în această direcție de la noi. Uh, am făcut deja câțiva pași, dar nu am finalizat. Știu de asemenea că mai există un subiect foarte sensibil pe care Parlamentul îl consideră foarte important. Există mai multe căi de a atinge acest obiectiv prin raportarea financiară, ar fi una dintre ele. În Statele Unite s-a aplicat reglementarea, dar s-ar putea să mai existe și o altă cale. mi se spune că cea mai nouă versiune a raportului nostru pentru 2010 conține sau chiar se numește deservirea interesului public. Deci, fără îndoială, aștept scrisoarea dumneavoastră și mă voi asigura că veți primi răspuns în cel mai scurt timp posibil. Poate că am fost uh, o neînțelegere. Dumneavoastră numeți uh, documente strategice Constituția IFRS sau există documente, diferențe între aceste două documente? Fiindcă întrebarea mea se referea la acest document, această Constituție. E vorba de același document sau sunt două documente diferite? Și dacă sunt documente diferite, aș vrea să știu dacă puteți să-mi răspundeți cu privire la ce am întrebat eu. Da, sunt două documente diferite, dar sunt 99% sigur că și în Constituția, în statutul nostru, se folosește sintagma interes public. Mulțumesc. Și dacă nu, ar trebui să fie folosită. Mulțumesc, aveți dreptate și anume raportarea țară cu țară este avută în vedere și ne interesează Așa cum am spus, uh, cum v-am spus și într-o discuție în privat, nu am vrea ca cei care fac uh, regulamentele să spunem uh, haideți să facem, să așteptăm până vine IFRS și cei de la IFRS haideți să așteptăm până se rezolvă pe calea reglementării. E o situație care am vrea să fie evitată. Antolin, aveți cuvântul.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 Vă mulțumim pentru participarea la lucrările comisiei noastre. În primul rând vreau să-mi prezint sprijinul în ceea ce privește prioritățile și abordarea țară cu țară. Într-adevăr, toate grupurile politice din acest Parlament sunt de acord cu această abordare. E important de asemenea să existe standarde comerciale internaționale pentru întreaga lume. Acum câțiva ani vorbeam despre Germania, analizau situația instrumentelor derivate și încercau să se bazeze pe standardele americane și se pare că ar ieși de 5 ori mai mult decât dacă foloseau standardele europene. Deci, până la urmă, cred că trebuie să fim foarte clar ce alegeri facem. De asemenea, reformele financiare și alte domenii unde trebuie acționat rapid trebuie avute în vedere. Cum le-ați identificat pe acestea? În ceea ce privește reforma financiară și standardele de contabilitate, înțeleg că uh, există ceva care are legătură cu asta și anume redresarea economică și standardele internaționale. Într-adevăr, cred că este o idee foarte bună și standardele de contabilitate ar putea să ne ajute la relansarea economică. Este important de asemenea să folosim aceste standarde pentru a evita volatilitatea piețelor. Am văzut o volatilitate foarte mare în ceea ce privește activele companiilor în ultimul timp și trebuie să încercăm să evităm acest gen de situații. Și aș vrea să ne dați câteva detalii în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați menționat două aspecte foarte importante. Ați menționat faptul că există diferențe mari de prezentare între instituțiile financiare americane și, instituții, și mm, reprezentarea financiară IFRS. Este adevărat, principala diferență rezidă în faptul că la IFRS, dacă o bancă are activități intense pe piața instrumentelor derivate, cum au majoritatea băncilor, trebuie să prezinte toate aceste instrumente derivate în documente. În uh, GAP, al Statelor Unite, o poziție a instrumentelor derivative poate să fie compensată între active și pasive. Și asta ar putea să ducă la un bilanț mult mai redus. Deci, în medie, dacă se permite băncilor europene să compenseze derivatele, așa cum se întâmplă în Statele Unite, între active și pasive, atunci băncile europene ar putea să pară ca o activitate cu 20-30% mai redusă decât o au, de fapt, în prezent. Sincer să vă spun, cred că normele noastre sunt cele corecte, fiindcă un activ e un activ și un pasiv e un pasiv. Instrumentele derivate sunt niște instrumente foarte periculoase și n-ar trebui să fie trimise la subsol, ci ar trebui într-o notă de subsol, ci ar trebui să se găsească în acolo unde ele locul, în bilanț. Înainte uh, am lucrat la Agenția pentru Reglementarea Valorilor Mobiliare în țările de jos și o lună după ce m-am alăturat postului actual a izbucnit criza, fără nicio legătură între ele, să sper, și încercam să găsesc răspunsuri. Ce s-a întâmplat în economiile noastre? și am uh, văzut date statistice ale băncilor europene și a celor americane și băncile europene păreau să fie mult mai bine uh, echilibrate decât cele americane, ceea ce nu e adevărat. Toate erau, de fapt, foarte îndatorate, uh, dar acest lucru se datora uh, acelei compensări la instrumentele derivate pe care am menționat-o. Și eu eram un reprezentant sau fusese un reprezentant ai autorităților de reglementare și ar fi trebuit să încep, să înțeleg. Deci vă dați seama cât de înșelătoare este această prezentare. Și de aceea cred că e foarte important să adoptăm o poziție comună și să existe un singur standard la nivel global, astfel încât să putem compara în mod corect o bancă cu alta, indiferent de partea lumii din care vine. Apoi, în ceea ce privește volatilitatea piețelor, în uh, perioada de vârf a crizei, care nu înseamnă neapărat că a trecut, dar să spunem în primul punct de vârf al crizei, după căderea Lehman Brothers în 2008, au fost mulți care au spus că uh, contabilitatea își uh, nu făcea altceva decât să consolideze căderea piețelor, fiindcă arăta care sunt valorile. Dacă mă gândesc că la momentul respectiv, când toate valorile uh, de pe piață nu fac făceau decât să scadă uh, puternic, oamenii care au spus asta erau îndreptățiți să o facă, dar dacă ne uităm uh, la datele contabile după izbucnirea crizei și pierderile care au trebuit să fie preluate de bănci în ultimii ani, aceste pierderi erau de fapt mult, mult mai mari decât ceea ce se vedea în contabilitate la început. Și cred că nu putem spune că am arătat prea mult. De fapt, am arătat prea puțin și de aceea se lucrează la un nou model de pierderi pentru industria financiară, modelul pierderilor uh, estimate, care va forța băncile să recunoască încă de la început că se confruntă cu pierderile sau cel puțin dintr-o fază mai incipientă decât se întâmpla în trecut. Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să pune la întrebări, vă rog să ne spuneți. Dacă nu, am să pun și eu, chiar eu. Mă interesează foarte mult această discuție în ceea ce privește evaluarea separată activelor și pasivelor. Aceasta este principala diferență dintre UE și Statele Unite, fiindcă uh, Uniunea Europeană a ales această cale a evaluării separate. Asta am ales uh, și în 72 activele și pasivele trebuie să fie evaluate separat și mă întreb dacă ne puteți spune ceva uh, în ceea ce privește interacțiunea dintre un activ și un pasiv, cum, cum s-ar putea întâmpla în asigurări. există o uh, legătură, să spunem, dintr-o rată anuală care se plătește și anumite fonduri de active. Uh, dacă există legături între acestea, cum abordați lucrurile? Și o întrebare fără nicio legătură cu prima, în intervenția dumneavoastră introductivă ați menționat că probabil nu mai există active care să nu aibă niciun risc atașat. Acest lucru este foarte relevant în contextul um, cerințelor de capitalizare a băncilor și datoriilor suverane. Și cred că unele dintre problemele datoriilor publice sunt tocmai aceste active cu risc. Și aș vrea să ne spuneți cum să abordăm această situație în contextul datoriilor suverane, astfel încât să nu se ajungă la o, o situație care să se repetă la nesfârșit. În ceea ce privește cerințele de capital, acestea sunt uh, astfel încât să schimbe raportul de risc sau pot să existe niște expuneri prea mari la risc. Știu că nu vă interesează în mod direct uh, această capitalizare a băncilor, dar din punctul dumneavoastră de vedere aveți vreo idee? Nu aș vrea să îmi depășesc atribuțiile, însă cel mai relevant pentru mine uh, în legătură cu sistemul pe care îl veți vota, sistemul Basel, CRD, și cât de periculos poate să fie acesta, priviți doar ce s-a întâmplat în Irlanda. Cu trei sau patru ani în urmă, Irlanda a, a, nu avea aproape niciun fel de datorii de stat, 3%. Toată lumea credea că este cea mai sigură țară din Europa din punct de vedere al obligațiunilor guvernamentale, care erau, aveau un rating de A, 3A. Um, lucru care ne arată că nu există active sigure. Acum Germania este considerată a fi un uh, stat extrem de sigur, însă are 80% datorii. Și dacă trebuie să financeze o, fina- o operațiune de salvare în Europa, uh, va fi îndatorată și mai mult este aproape incredibil să ne gândim că un stat cum ar fi Germania nu va avea un rating de 3A, însă am văzut ceea ce s-a întâmplat și în Statele Unite și acest lucru era de neconceput. Mi se pare extrem de riscant să avem un regim în industria financiară care spune că pentru anumite tipuri de active nu trebuie să uh, ai capital. Uh, asta s-a întâmplat și înainte de criză. Majoritatea băncilor aveau rații foarte sănătoase, conform Basel 10-11%. Însă dacă ne uitam la contabilitatea normală, dacă Uh, s-ar fi văzut că acestea aveau 1% capital, 2% și dacă scădeam uh, dobânzile, aveau aproape 0% capital sau chiar negativ. Dar dacă vreți un motiv simplu pentru dezastrul de acum este că industria financiară a funcționat cu zero capital. De aceea sistemul nostru este atât de vulnerabil. De aceea mi se pare foarte riscant să avem o schemă prin care să uh, spunem că anumite lucruri nu sunt riscante sau nu implică riscuri, pentru că totul implică un risc. Da, uh, și mai era o întrebare foarte importantă. Dacă există o relație foarte apropiată între un pasiv și un activ, dacă se ține cont de acest lucru. Bineînțeles, majoritatea produselor actuale de asigurare de viață din Europa au, sunt legate foarte clar de polița care a fost vândută și care asigură un anumit venit. Dacă venitul care a fost promis clientului este, are legătură cu performanța activelor în care a investit compania de asigurări aceste fonduri, atunci nu va exista volatilitate, pentru că acestea evoluează în sus, în sus și în jos în mod echivalent. Dacă piața merge în sus și, mm, și venitul merge în sus și dacă piața merge în jos, venitul la fel. Așadar, se asigură o legătură economică între activ și pasiv. Însă, acest lucru nu trebuie să ducă la o incongruență în conturi. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu? Cu toții suntem satisfăcuți atunci. Am recuperat din timp. Dacă mai aveți eh, ceva care a rămas nespus, Cred că nu, cred că am abordat problemele principale, situația din lume, criza financiară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și stau la dispoziția dumneavoastră. Duc mesajele dumneavoastră cu mine și voi ține cont de opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Um, we've got about a, a 10 minute pause now. Avem o pauză de 10 minute acum, înainte să discutăm raportul anual BCE. Sigur.

Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. I'm, I'm still missing. Ok, cred că ar veni, a venit timpul să începem. Încă nu este aici domnul Gay Mitchell. Vorbiți dumneavoastră în numele său? Aveți un coordonator? Bine. Right. Oh, <laughs> and she Okay. Um, and we are also missing uh... și lipsește și domnul Epping în momentul actual, sperăm că va veni. Uh, oricum, raportul anual al Băncii Centrale Europene, discutarea amendamentelor și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Mă bucur că acest raport a fost uh, primit bine. S-au depus 221 de amendamente pentru a-l îmbunătăți. Cred că am ajuns la o înțelegere care să ne permită să uh, găsim compromisuri. Uh, discuția pe raportul Băncii Centrale Europene uh, în acest an este unul special. Cine dintre noi s-ar fi gândit că Banca Centrală Europeană va trebui să cumpere obligațiuni pentru a preveni falimentul unor state europene? Sunt de părere că fără, că fără intervenția de pe piețe din august, de exemplu, situația acum ar fi mult mai gravă. Trebuie să introducem un nou cadru care să nu mai facă Banca Centrală Europeană responsabilă de aceste atribuții. Trebuie să înființăm instituții care să creeze un nou cadru economic capabil să ajute statele europene să iasă din crize cât de repede posibil și să evite noi crize. În ceea ce privește performanța BCE, suntem de acord cu popularii, socialiștii și verzii că măsurile temporare trebuie să rămână măsuri temporare, temporare, chiar dacă au fost necesare în contextul crizei. Mai specific, Suntem de acord că BCE trebuie să fie la fel de riguroasă atunci când analizează garanțiile și de asemenea că uh, trebuie să monitorizăm îndatorarea băncii. Uh, domnul Guy Mitchell, raportor din umbră din partea PPE, împărtășește opinia că avem nevoie de o trezorerie europeană și un ministru de finanțe european. Acest lucru este important pentru mine pentru că trezoreria europeană va fi necesară dacă Uniunea Europeană va avea posibilitatea de a avea resurse proprii prin impozite proprii. Cu socialiștii și democrații, în special domnul Cot, Cutaș, suntem de acord, acord că Europa trebuie să continue pe calea integrării este adevărat că nu vedem solidaritatea și disciplina fiscală în același mod, însă sunt sigur că vom putea ajunge la compromisuri. Domnul Giegold și Verzi au idei foarte bune. Sunt de acord cu importanța transparenței și a cunoștințelor de ordin tehnic. Voi uh, lua multe din amendamentele lui Sven pentru că ele corespund cu integrarea fiscală europeană. Mă bucur că avem aceeași opinie în legătură cu necesitatea informațiilor uh, suplimentare în ceea ce privește plățile directe. În ceea ce privește amendamentele GUE, cu toate că ideologic avem puncte de vedere diferite în legătură cu gestionarea BCE, vom încerca să cooperăm pe problemele unde putem fi de acord. De exemplu, rolul politicii monetare în crearea unor bule financiare posibile și, în final, un punct important privitor la transparență. Mă bucur că puține amendamente uh, se opun publicării proceselor verbale ale uh, Consiliului Guvernator al BCE, după cum se întâmplă în Japonia, în Statele Unite sau în Suedia. Uh, îmi lipsește un asemenea nivel de transparență echivalent în cadrul BCE. Publica, prin publicarea procesului verbal uh, vor dispărea zvonurile legate de discrepanțele din Consiliul de Guvernare al BCE. În august anul trecut am, am văzut că unii membri nu au uh, susținut uh, achiziționarea de obligațiuni Uh, itali- italiene sau spaniole. Aceste discrepanțe au apărut în presă ulterior, însă fără o explicație a tuturor contextelor și actorilor implicați. Mi se pare că publicarea acestor procese verbale ar ajuta mult mai mult uh, la uh, luarea în considerare a argumentelor folosite. De asemenea, aceste procese verbale ar putea ajuta societățile și agenții economice să uh, își formeze o uh, idee în legătură cu mișcările ulterioare ale BCE. Transparența trebuie să fie uh, o caracteristică de bază a politicilor europene. Vă reamintesc că vineri, că miercuri dimineață avem o reuniune de compromis Vă voi primite proiectele de propuneri astăzi sau cel târziu mâine dimineață. Bineînțeles că uh, toți ceilalți membri sunt invitați și ei să mă contacteze în legătură cu orice informații legate de acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Cutaș! Mulțu- mulțumesc, doamna președinte! Uh, o să încep prin a repeta ce a spus colegul Tremoza, prin a spune că Parlamentul European trebuie clar să-și arate sprijinul pentru o soluție europeană la criza pe care o traversăm, o soluție bazată pe solidaritatea între statele membre. De aceea, prin intermediul amendamentelor care le-am depus, cred că am oferit o perspectivă pozitivă asupra zonei euro și am transmis un mesaj puternic privind uh, soliditatea monedei unice. De asemenea, salut intervențiile Băncii Centrale Europene de stabilizare a piețelor de obligațiuni suverane, dar cred de asemenea că este nevoie de o soluție pe termen lung la situația actuală, care practic să includă instituirea unei uniuni fiscale, emiterea de euroobligațiuni și implementarea unor politici de creștere economică. În ce privește amendamentele depuse de colegii noștri din această comisie, trebuie să constat cu plăcere că și aceasta subliniază soliditatea proiectului monedei euro, accentuează importanța stimulării creșterii economice și crearei de locuri de muncă și propun măsuri adiționale pentru ieșirea din criză. Acestea din urmă includ crearea unui fond monetar european, a euroobligațiunilor, așa cum am spus, a unei uniuni fiscale, ameliorarea eficacității facilității europene de stabilitate financiară, a mecanismului european de stabilitate și înființarea unui minister european de finanțe. Consider de aceea că putem găsi numeroase elemente de compromis și aștept cu nerăbdare să colaborez cu domnul Tremoza și cu toți colegii care au depus amendamentele. E bine dacă raportorul ne va trimite în cursul săptămânii acestea, azi, mâine, așa cum a spus, propunerile sare de compromis, pentru a putea uh, veni cu un punct de vedere până miercuri, dată săptămâna viitoare. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumim. Reînlocuiește cineva pe Gay Mitchell? Atunci vorbesc în primul rând raportorii din umbră, Sven. Mulțumesc, Ramon, pentru acest raport și pentru clarificări. Cred că există acord între multe amendamente, lucrurile merg în aceeași direcție persistă câteva din problemele obișnuite mm, pe care va trebui să discutăm la compromis. Trebuie să menționăm importanța politicii monetare în crearea bulelor fiscale. Acest lucru trebuie să fie discutat mai serios cu Banca Centrală Europeană. Știm că acest lucru nu apare în definiția stabilității prețurilor, cu toate că o anumită parte din efectele unor dobânzi uh, scăzute pe termen lung au putut fi văzute în aceste bule financiare. De aceea cred că ar trebui să ținem cont de aceste efecte în politica BCE și să dăm un semnal clar. De asemenea, se vorbește despre, uh, despre faptul că trebuie să ținem cont de creșterea datoriei private, care este reversul medaliei. De asemenea, susțin 100% că avem nevoie de mai multă transparență și amendamentul lui Silvi merge în aceeași direcție și nu este vorba doar de procesele verbale, este vorba de și de calitatea garanțiilor. Am avut o convorbire cu domnul Trișe și el spunea că există garanții totale în Europa. Însă, doar o mică parte din aceste garanții este folosită de bănci pentru a avea acces la finanțare din partea băncii centrale. Și, de asemenea, garanțiile totale nu sunt relevante atunci când vorbim despre solvabilitatea instituțiilor uh, individuale. Aici uh, apar semne de întrebare și din punctul nostru de vedere lucrurile nu sunt atât de transparente pe cât ar trebui să fie. Ce se acceptă ca garanție și ce fel de mm, deduceri sunt aplicate acestor garanții. Acest lucru duce la întrebări legate de Banca Centrală Europeană și la uh, faptul că Banca Centrală poate să fie supusă unor greșeli. Uh, împărtășesc cu raportul dumneavoastră faptul că Banca Centrală uh, a trebuit să își asume responsabilități uh, care nu erau care nu era în mandatul său inițial. Unele state membre spun că nu doresc ca Banca Centrală să își asume aceste funcții, dar nu vor nici ca guvernele să coopereze pentru a uh, îndeplini aceste funcții. Și nu trebuie să cădem în această capcană. Dacă vrem să susținem funcțiile de bază ale băncii centrale europene, trebuie să fie foarte clar că avem nevoie de o aprofundare a Uniunii fiscale uh, în ceea ce privește instituțiile. Ați menționat uh, lucrurile cheie necesare și, de aceea, poate ar trebui să folosim raportul actual în acest sens. Altfel, lăsăm Banca Centrală Europeană în rolul nefericit de a trebui să ia decizii pentru care nu a fost concepută și pentru care și decizii pentru care de obicei este nevoie de o legitimitate democratică mult mai consistentă. Acestea sunt criticile mele în momentul actual și de aceea cred că ar trebui să facem o declarație foarte clară Răspunsul este să nu uh, arătăm cu degetul la Banca Centrală Europeană, ci să creăm instituții europene care să se achite de aceleași responsabilități. Mulțumesc. Știu că vorbim despre raportul anual al Mărcii Centrale Europene pe 2010, dar cred că am extins domeniul de aplicare, am, uh, am transformat acest raport în, într-un raport uh, propriu al nostru. Trebuie să avem o opinie politică. Cred poate că ar trebui însă să schimbăm titlul data viitoare Domnul Huntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului. Am ascultat intervenția sa și am auzit uh, foarte multă disponibilitate de cooperare. Suntem siguri că va fi foarte deschis în ceea ce privește discutarea amendamentelor. Amendamentele noastre nu se pot explica din, din punct de vedere al diferențelor de ideologie. Multe amendamente nu sunt legate de o anumită ideologie politică. Este vorba de amendamente care se referă la atitudinea băncii centrale în cursul anului trecut, ținând cont de faptul că în 2010, ca să nu vorbim de 2011, am asistat la o criză extrem de gravă, o criză a zonei euro. Nu putem să uh, facem Banca Centrală Europeană responsabilă pentru această, această criză. Cu toate acestea, Banca Centrală Europeană are o responsabilitate în ceea ce privește situația prin care trec anumite state din zona euro. De acest lucru se leagă amendamentele noastre. Noi estimăm că Banca Centrală Europeană nu poate să funcționeze ca mecanism de finanțare de, ultimă, de ultim moment în caz de criză. Nu se pot rezolva în acest mod problemele europene. Trebuie să putem acționa și există o serie de măsuri pe care le preferăm. Ce vom face în legătură cu agențiile de rating, în primul rând? Toată lumea vorbește despre rolul agențiilor de rating, însă nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Raportorul este foarte înțelegător, am discutat în mai multe rânduri despre acest lucru și suntem de acord că trebuie să acționăm în acest domeniu. În al doilea rând, susținem ideea euroobligațiunilor și am discutat și despre acest lucru cu raportorul. Atunci când vorbim despre o măsură, însă nu o adoptăm, ne dăm seama că măsura respectivă ar fi și ea insuficientă. Avem acum statutul Băncii Centrale Europene, unde se spune că obiectivul său unic este stabilitatea prețurilor. Poate ar trebui ca acest statut să fie uh, re, re, re redactat Însă asta implică o altă discuție. Oricum, eh, mulțumesc raportorului pentru bunele sale intenții. Să sperăm că vom reuși să ajungem la un compromis eh, cu care să fim de acord cu toții. Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid două lucruri pentru că raportorul a făcut o treabă foarte bună. Eu insist pe ceea ce a spus Sven. Banca Centrală Europeană nu poate să fie văzută în mod izolat de ceea ce se întâmplă în Europa. Problema de astăzi este că Banca Centrală a trebuit să facă lucruri care nu fusese prevăzute. Lucru declarat și de domnul Trichet în 29 august. Este foarte important să înțelegem că este vorba de găsirea unei soluții bune pentru Europa, însă nu să creăm un vid. În ceea ce privește transparența, am discutat deja cu Ramon. Atunci când comparăm ceea ce se întâmplă în zona euro cu ceea ce se întâmplă la alte bănci centrale, trebuie să ne aducem aminte de un lucru. În Statele Unite, Japonia și în alte state există o monedă și o datorie. Uh, faptul că un membru din Consiliul de Guvernare este din Nebraska sau din California nu schimbă uh, datoria Statelor Unite. Însă, eu sunt, eu sunt pentru transparență, însă, dacă în, în Europa orice divergență poate să fie jucată pe piață, extrapolând uh, o uh, Uh, opinie individuală, care ar putea fi considerată drept una națională, pentru a monta un stat împotriva unui altuia. Va fi un factor de diviziune care poate să dăuneze coeziunii europene și care poate să aibă consecințe care nu există în alte sisteme care au aceeași monedă și aceeași datorie. Anybody else? Alte comentarii? Astrid? Doamna președintă, Doamnă președintă, nu m-am ocupat încă de acest raport pentru că am alte priorități în momentul de față. Am totuși câteva întrebări. Tocmai am citit că există un neamț care vrea să-l aducă pe domnul Trișe în fața curții de justiție, fiindcă și-ar fi depășit competențele. Mâine cred că vom avea posibilitatea de a formula, de a pune întrebări domnului Trișe în ceea ce privește această situație a cetățeanului german respectiv. Dar fără îndoială, nu e un lucru liniștitor. Eu întotdeauna l-am apărat pe domnul Trișe, cred că a fost singurul care a acționat atunci când toți ceilalți uh, nu făceau altceva decât să rămână tăcuți. Mă refer la comisie și la celelalte guverne din anumite capitale care nu au făcut altceva și încerc să fiu eufemistic aici, n-au făcut altceva decât să ia niște inițiative de care n-am fi putut lipsi. Văd că raportorul nostru din umbră a, are niște amendamente și domnul Garcia, de asemenea, de altfel a și intervenit, însă am și o întrebare. Raportorul invită Comisia să creeze o fundație europeană de rating de credit. Domnul Michel vrea să elimine acest lucru. Tocmai am citit în presa germană că domnul Guido Vastevale, care este ministrul afacerilor externe în Germania, apare în articole unde cere de asemenea înființarea unei agenții de rating europene și aș vrea să știu ce părere au uh, raportorii. Cred cu adevărat că avem nevoie de o astfel de agenție de rating. Mulțumesc! Uh, Sven, you've got a little comeback on some. Sven, vrei să intervii din nou? Da, rapid. Stimată doamnă Luling, nu tot ceea ce se întâmplă în Germania trebuie să fie luat atât de tare în serios. Asta e valabil și pentru acțiunile în justiție împotriva instituțiilor europene sau tratatelor europene. În ceea ce privește însă problema agenției de rating europene, această idee se află în tratatul de coaliție a coaliției germane. Însă deocamdată guvernul german nu ne-a oferit idei cu privire la modul în care această agenție ar putea funcționa. Așteptăm aceste idei de mult timp încoace. În raportul domnului Klintz, Parlamentul European a cerut crearea acestei agenții de rating. Eliminarea referinței în raportul pe care îl discutăm acum nu m-a bucurat absolut deloc. În orice caz, văd că discuțiile continue, însă cu toate acestea aud foarte surprins că Comisia acum nu știe exact dacă la următoarea rundă de reforme în ceea ce privește agențiile de rating, această propunere a creierii unei agenții europene de rating va fi într-adevăr exploatată. Eu cred că Parlamentul European trebuie să spună clar care este poziția sa. Nu trebuie să spunem că ne dorim această agenție de dragul de a crea o nouă agenție europeană, ci trebuie să spunem clar că uh, această agenție ar putea uh, spori diversitatea pe piața agențiilor uh, de rating. O competiție stimulată, care nu poate fi decât de dorit de către noi. Și eu cred că aceasta este dorința noastră a tuturor, nu? Uh, dacă domnul Westerwelle ar putea contribui la crearea unei propuneri care să vină din partea germană, atunci uh, uh, eu l-aș lua în considerare. Însă, atâta timp cât această propunere nu vine, rămâne să așteptăm. Okay, I think that's exhausted every... Bine, aceasta, acesta fiind spuse, dăm din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește agențiile de rating, uh, cred că una dintre soluțiile posibile ar fi următoarea. crearea de, unei mai mari competiții între agențiile de rating. Aceasta este soluția de care avem nevoie. Eu nu sunt împotriva agențiilor de rating, sunt foarte importante, însă competiția dintre ele ar trebui să fie crescută, astfel încât acestea să funcționeze mai bine și costurile lor să, cadă, să scadă mai mult. Am putea, de asemenea, crea o agenție de rating publică care ar putea să contribuie la obținerea acestor obiective. Domnul Clint a scris o serie de articole pe această temă și, prin urmare, de ce să nu punem în aplicare propunerile sale? Bineînțeles, aceste agenții uh, europene de rating nu sunt neapărat cele mai bine poziționate, poziționate pentru a spune uh, dacă datoria unei, unui stat este mai încărcată de ris, risc decât a altui stat, însă, în orice caz, crearea agențiilor ar duce la extinderea competențelor și competiției pe piața agențiilor de, uh, de rating. Spuneam că acest raport a fost scris de către mine în iulie și august, adică pe parcursul crizei cu care ne-am confruntat. Spuneam că am scris acest raport în calitate de liberal mediteranean. Nu suntem prea mulți în, această, în acest parlament, prin urmare îmi place tare mult expresia. Cred că a fost uh, important să discutăm despre probleme cu care se confruntă cetățenii europeni, probleme care se doresc a fi soluționate. Cred că cu toții suntem de acord că în momentul de față BCE-ul uh, joacă un rol aproape fiscal, un rol pe, pentru care nu era pregătită. Prin urmare, noi trebuie să îmbunătățim cadrul instituțional al Uniunii Europene, astfel încât BCE-ul să nu mai joace rolul pe care a fost obligat, obligată să și-l uh, asume. Dacă nu mă înșel, în uh, mai 2010, comisarul Ori Ren a propus oferirea unor fonduri către Fondul European de Stabilitate pentru ca aceste fonduri să fie investite în obligațiuni achiziționate pe piață. Dar statele membre au spus nu acestei soluții și, prin urmare, uitați care a fost situația generată. Nu am avut parte de niciun fel de liniște în, la nivel european. Deci, prin urmare, cred că majoritatea este clară. Și anume, trebuie să discutăm, și acesta este un uh, prilej potrivit pentru a o face, trebuie să discutăm despre Uniunea Fiscală Europeană, care să îmbunătățească mersul Uni- Uniunii monetare europene. Prin urmare, stimați colegi, sunt absolut convins că vom reuși să avem o abordare constructivă și că vom reuși să atingem compromisuri foarte, foarte importante. Compromisuri care să reprezintă un semnal adresat Comisiei, Consiliului și cetățenilor europeni, uh, și anume că ne dorim să găsim soluții pentru uh, depășirea crizei și evitarea altor cri- crize viitoare. Și Silvi, în ceea ce privește procesele verbale, ai dreptate. Ar putea să, ca acestea să se transforme într-un fel de uh, factor de stres, de diviziune între membrii. Însă, faptul că nu se publică aceste procese verbale, este el un semn al uh, slăb- slăbiciunii integrării monetare? Pentru mine, Uniunea Monetară a reprezentat un fel de ancoră a stabilității în ultimii 12 ani. Am spus de nenumărate ori, dar unică, Spania ar fi suferit mult mai mult. Prin urmare, de fiecare dată când mă trezesc dimineața, spun mulțumesc Europa. Nu, putem să râdem, dar uh, vă asigur că în calitate de liberal mediteranean, cred când spun lucrul acesta. Și repet, dacă Uniunea pe care o avem nu rezistă la publicarea unor uh, procese verbale ale ședințelor BCE, atunci ce Uniune monetară avem? Eu cred că Uniunea noastră este suficient de puternică pentru uh, ca aceste procese verbale să fie într-adevăr uh, publicate. Însă, bineînțeles că vom vota și la finele votului vom decide care este poziția noastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim la rândul nostru. Vom vota acest raport pe 11 octombrie, deci nu mai e mult până atunci, și vorim ca, dorim ca raportul să fie votat în ședința plenară numărul 2 din noiembrie. Acesta fiind spus, am încheiat discuția pe marginea raportului anual BCE. Văd că nu mai avem nimic pe ordinea de zi, prin urmare putem încheia discuțiile mult mai devreme are cineva dorința de a adăuga ceva la diverse? Nu, se pare că nu. Într-o, într-un final reușim să terminăm mai repede decât de obicei. Vă mulțumim, la revedere!